Dear Stimați colegi, următorul punct pe ordine de zi, posibilitatea statelor membre de a restricționa sau a interzice cultivarea de OMG, o recomandare pentru a doua lectură, doamna Frederic Ris. Dau cuvântul doamnei raportor pentru patru minute. Doamna Ris. Merci, Madame la Présidente. Nous avons... Mulțumesc, doamnă președinte. Avem aproape o oră și jumătate.